Siamo per iniziare, ma stiamo aspettando alcuni colleghi. Începe acum reuniunea noastră, mai așteptăm câțiva colegi, deoarece e prevăzut un vot electronic. Iniziare, vorrei dare eh, subito la... Înainte de a începe, aș vrea să-i dau cuvântul eh, imediat um, echipei de interpreți. Să-i dau cuvântul echipei de interpreți care ne va citi un comunicat. Interpreții vă informează că am ajuns în ziua cu numărul 17 uh, al acțiunii de protest. Administrația încă nu a făcut uh, nicio tentativă de a lua, legătura cu noi pentru a rezolva conflictul. Prin urmare, nu vom depăși nici de cum uh, timpul alocat pentru această reuniune, iar interpretarea se va opri exact la ora 12.30. Mulțumim foarte mult pentru atenție și pentru înțelegere. Bine, ringraziamo. Le mulțumim interpreților uh, și ne exprimăm solidaritatea față de acțiunea lor. Primul punct de pe ordinea de zi, un vot electronic. De aceea v-aș ruga pe toți să vă introduceți uh, cartelele. După cum știți, la reuniunea coordonatorilor de ieri, s-a hotărât să se atribuie grupului IFDD avizul cu privire la propunerea Comisiei de stabilirea programului cadru pentru mediul înconjurător și acțiunile împotriva schimbării climatice. Programul LIFE. Grupul SND a ridicat obiecție legate de această decizie de pe punctul 2.1.4 din recomandările coordonatorilor grupurilor politice recomandări care v-au fost de altfel distribuite ieri. Din acest motiv s-a hotărât ca astăzi să votăm această obiecție, această dimineață, așa cum a comunicat secretariatul comisiei noastre. Prima urmare, dragi colegi, acum vă rog să votați prin vot electronic în legătură cu atribuirea avizului cu uh, privire la programul LIFE grupului FDD. Declar deschis votul. Avete votato tutti? Dichiaro... Ați votat cu toții, se închide votul. Bine. E stato approvato. Se adoptă. Prin urmare, decizia coordonatorilor de ieri uh, poate continua, deci se poate da curs acestei decizii. A cerut cuvântul domnul Martin Hausling. Ia, Mulțumesc. Pentru colegii care n-au fost ieri de față, vreau să explic de ce are loc acest vot. Foarte pe scurt de data aceasta, fiindcă am vorbit ieri pe larg, este un moment unic. Noi, Comisia Agri, putem să oferim un raport uh, despre climă celor care nu recunosc faptul că este schimbare climatică și este foarte important pentru comisia noastră pentru că vom intra în negocieri cu Envi și deci uh, ne facem de râs, riscăm să ne facem de râs, știu că gândesc ca mine și cei de la PP, de exemplu Albert Des. Deci vă rog frumos să trimitem, pe, să trimitem pe cineva la negocieri astfel, nu știu, e de râs. Ce facem noi cu politica de climă? Cum ne prezentăm uh, în lume? Avem o răspundere față de asta. Sunt uh, de părerea mea și PP-ul și liberalii. Deplângem această uh, decizie, o respectăm, dar uh, este trist pentru viitor. Grazie, Martin. A chiesto la parola. Mulțumesc. Domnul Stuart Agnew a, luat, a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc mm, comisiei. Vreau să vă spun că eu nu sunt o persoană care neagă existența schimbării climatice. Și știu că se schimbă clima. În ultimii 2000 de ani se întâmplă asta și trebuie să ne adaptăm la aceste modificări. Însă nu cred că agricultorii pot influența acest fenomen. Ceea ce vreau să spun legătură cu uh, subiectul e că presupun că vom avea o listă cu dorințe de la Comisia Envi, o listă cu ceea ce își doresc ei de la agricultori, pentru ca aceștia să modifice clima mondială. Eu aș aplica două teste la fiecare dorință. În primul rând, ce impact, impact va exista asupra agriculturii și îmi folosesc cei 50 de ani de experiență în industrie pentru a evalua asta, pentru a judeca lucrurile corect. La doilea rând, un test științific. Ce efect va exista asupra climei? Și aici voi, mă voi folosi de serviciile unui laureat de la Cambridge în științe pentru a încerca să evaluez asta. Deci vom avea un cost, în efect la fiecare subiect. Punct. Deci eu voi veni cu o perspectivă chipzuită, logică, bazată pe știință. Și puteți să mă puneți la încercare din punctul ăsta de vedere. Dragi colegi, nu e momentul să deschidem o dezbatere pe punctul ăsta. Domnul Eric Andrei a cerut cuvântul. Mulțumesc. Domnul Legnu s-a exprimat. Vreau doar să spun că acest vot <laughs> va trece în istorie. E unul din momentele în care trebuie să pregătim politica agricolă comună pentru orizontul 2027. Știm cu toții foarte bine că trebuie să facem uh, ceva în legătură cu conflictele de competențe între comisiile parlamentare. Eu sunt și membru al Comisiei Envi și știți că cei de la Envi cer competențe specifice, exclusive și au partajate. Deci e o dezbatere care e în curs. Din punct de vedere strategic, votul din această dimineață este o eroare în ceea ce privește um, politica agricolă comună și reformarea acestea. Vom vedea urmările săptămânile următoare. Dezbaterea nu e închisă, uh, e încă deschisă președintele Sikirski nu va putea apăra așa cum trebuie pertinența agriculturii în ceea ce privește viitorul uh, politicii agricole comune. Deci trebuie să luăm act de votul de astăzi. Vom vedea în următoarele săptămâni cum în lupta uh, care a fost uh, pornită vom avea șanse sau nu de izbândă. Mulțumesc, dragi colegi! Acum începem reuniunea ședinței de astăzi. Trecem la punctul 12, pe care l-am întrerupt, unde am întrerupt ieri. E un punct de pe ordinea de zi cu privire la schimbul de vedere în legătură cu propunerea Comisiei pentru un regulament legat de transparența și durabilitatea evaluării riscurilor la nivelul UE în cadrul lanțului alimentar. Se modifică regulamentul general în ceea ce privește legislația alimentară adoptat în 2002. Questa proposta modifica Aici se modifică 8 acte legislative care se referă la sectoare specifice din lanțul alimentar, cum ar fi OMG-urile, aditivi, aromatizanți, materiale care intră în contact cu alimentele, enzime, arome naturale și produse fitosanitare, noi alimente. După cum știți, Comisia Envi e comisia responsabilă pe fond, însă doamna Kadenbach este raportarea noastră pentru aviz. Parlamentul nostru, bineînțeles, dorește să ajungă la un acord în prima lectură pentru a putea încheia acest dosar până la sfârșitul acestui mandat. De aceea avem un calendar atât de strâns și de încărcat. Uh, îi dau imediat cuvântul colegii noastre, Karin, care ne va prezenta avizul nostru. Ja, ein herzliches Dankeschön, guten Morgen von meiner Seite. Darf auch zum Aus Mulțumesc foarte mult, bună dimineața tuturor. Uh, mă depăzamăgește și pe mine decizia comisiei de la votul de dinainte. Chiar înțeleg uh, neliniștea din sală. Vreau însă acum să discutăm uh, despre uh, transparența uh, și durabilitatea valorii riscului la nivelul UE în cadrul lanțului alimentar. Mă bucură faptul că astăzi avem posibilitatea de a face un schimb de prime impresii cu privire la propunerea Comisiei și că putem discuta unii cu alții. În primul rând, vreau să spun că salut propunerea Comisiei, este, din punctul meu de vedere, un pas în direcția cea bună, dar deplâng faptul că uh, propunerea a venit atât de târziu, mai ales dacă ne gândim că de ani de zile cerem o evaluare a legislației din 2002 cu privire la lanțul alimentar. Permiteți-mi să discut puțin despre fitness check-ul care uh, e important aici. Uh, un exercițiu din 2014 uh, până în 2018, exercițiul REFIT. Este o evaluare a legislației alimentare generale. Întrebarea principală a fost dacă regulamentul își îndeplinește obiectivul inițial și dacă există potențial de simplificare plus reducerea costurilor uh, administrative, ceea ce noi am cerut mereu uh, de la Comisia Agri. Se discută apoi și despre prelungirea aprobării pentru glifozat Uh, a fost o inițiativă cetățenească care a fost depusă la comisie pen, tocmai pentru a uh, iniția și o reformă în ceea ce privește procedura de aprobare a pesticidelor și procedura de evaluare a riscurilor. În decembrie 2017, Comisia a prezentat o foaie de parcurs cu privire la transparența și durabilitatea evaluării riscurilor în ceea ce privește lanțul alimentar și în 4, în loc de 12 săptămâni, actorii principali au timp de a uh, reacționa. Au fost însă și vacanță, prin urmare uh, nu am avut suficient uh, timp de a reacționa. Pe 15 ianuarie refitul s-a încheiat, iar comisia a prezentat uh, rezultatul. În aprilie 2018 s-a prezentat și uh, propunerea aceasta. Rezultatul refit uh, există, el uh, apare în text și se dorește clar mai multă transparență, mai ales în ceea ce privește analiza de risc. Ar trebui să um, fie inversată sarcina probei în așa fel încât ceea ce uh, depune uh, industria ca date să fie tratat altfel și să se știe ce fel de date pot fi și trebuie să fie publicate. Iar în ceea ce privește confidențialitatea anumitor date, datele confidențiale sunt tratate într-un regim special, nu mai sunt uh, considerate confidențiale toate, toate datele. Va exista o listă pozitivă a informațiilor confidențiale și atât. Iar în ceea ce privește suspiciunea care exista riscuri față de sănătatea animală și umană, pe viitor, trebuie publicate mai multe informații confidențiale. Studiile trebuie să apară pe pagina EFSA, pe, disponibile, să fie disponibile tuturor într-un format simplu, trebuie să poată fi căutate, descărcate și uh, printate, în așa fel încât toată lumea să aibă acces. Trebuie să vedem în ce măsură uh, putem uh, face derogări pentru protecția datelor cu caracter personal, pentru proprietate intelectuală și drepturi de autor. Deja sunt prevăzute excepții, de exemplu, ceea ce privește cantitățile substanțelor. Ele nu sunt uh, publicate. În ceea ce privește registrul Uniunii pentru studii, acolo, în acest registru trebuie înregistrate absolut toate studiile relevante la EFSA pentru o procedură de aprobare și, și astfel trebuie să asigurăm o transparență într-un stadiu incipient. Aceste studii trebuie utilizate strict pentru procedura de aprobare. Dar sunt foarte multe întrebări aici. De exemplu, ce se întâmplă cu cei care uh, solicită informații cu privire la studii care au fost făcute în laboratoare din afara Uniunii Europene. Aici va trebui să facem câteva uh, precizări în aviz. Și în ceea ce este consultarea opiniei publice și procedurile speciale cu privire la părțile interesate, uh, Dincolo de studiile prevăzute pentru uh, substanțe deja aprobate sau în curs de aprobare, sunt aici câteva informații pentru bunătățirea transparenței în ceea ce privește procedura de prelungire a aprobării substanțelor. Dorim uh, să fie menținute standardele uh, pentru laboratoare, ele trebuie verificate, mai ales în cazul în care se folosesc aceste laboratoare pentru executarea anumitor studii. Trebuie de asemenea să fie evaluate și verificate studiile care vor fi folosite în procedura de aprobare și trebuie să vedem cum vor fi refinanțate din bugetul european. În ceea ce privește comunicarea pe risc, comunicarea este foarte importantă cu privire la întregul procedeu de evaluare a riscului și astfel poate fi îmbunătățită transparența. Comisia, după doi ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, trebuie să aprobe un plan pentru evaluarea și comunicarea riscului. Pentru asta sunt prevăzute acte delegate, dar este un semn de întrebare despre cât de eficient poate fi acest procedeu. Personal, eu consider că o comunicare de risc este un lucru care trebuie să apară într-un act de bază, nu într-un act delegat. Deci, și aici mi se pare că trebuie să fim foarte preciși în abordarea noastră. Schimbări la nivelul administrației EFSA. Sunt reprezentate uh, statele membre în Consiliul de Administrație și trebuie să existe experți științifici care să fie din punct de vedere politic și economic independenți. Ei trebuie să participe la EFSA și trebuie să evalueze riscul și trebuie să se asigure cooperarea în domeniul științific. Fiecare stat membru poate numi mai mulți experți. Iată cele mai importante elemente de conținut și după cum rezultă din prezentarea mea, trebuie să Uh, abordăm foarte multe subiecte în amendamente. Dar, vă dați seama, fiind vorba de un aviz, nu putem intra până în cel mai mic detaliu. Însă e important să sporim credibilitatea EFSA în ceea ce privește evaluarea riscului și să înaintăm pentru asta un cadru juridic potrivit. Pentru asta e necesar și dotarea cu resurse a EFSA, atât la capitolul personal, cât și la nivelul mijloacelor financiare în ceea ce privește comandarea studiilor. Avem de-a face cu foarte multe idei bune, dar ele trebuie prelucrate în așa fel încât să avem un succes la capitolul implementare. După cum am spus de la bun început, calendarul este foarte strâns. Contez pe efortul dumneavoastră în așa fel încât să reușim și să avem un mandat pentru trialog încă în această legislatură. Vă mulțumesc! Molto bene, grazie! Mulțumim foarte mult, dragă Karin, pentru această prezentare. Înainte de a le da cuvântul uh, reprezentanților comisiei, de la DG Sanco avem pe cineva, întâi va interveni un coleg de-al nostru. Deci vreau să vă reamintesc, 29 și 30 august vom uh, analiza proiectul de aviz, termenul de amendamente 5 septembrie, prin urmare adoptarea proiectului de aviz pe 22 octombrie. Doamna Șaier Piric, mulțumesc. Sunt raportor din umbră de la PP pentru acest uh, dosar și mulțumesc că îmi dați cuvântul. În primul rând, susțin obiectivul acestei o, propuneri de a avea mai multă transparență la nivelul evaluării riscului, de a avea mai bună calitate a studiilor științifice și mai multă independență și să funcționeze mult mai bine administrația la EFSA. Salut faptul că vine Comisia cu o propunere concretă pentru a. Uh, transpune rezultatele refit, mai ales la capitolul EFSA. Și totuși există încă întrebări, la mine e vorba de patru întrebări. Mai întâi, E vorba de promovarea transparenței și de crearea unui registru pentru registrarea studiilor științifice. Este un lucru bun, însă ce se întâmplă cu informațiile confidențiale? Informațiile confidențiale trebuie să rămână în continuare protejată. EFSA ia decizia cu privire la ce informații sunt confidențiale și vreau să spun că uh, acest sistem trebuie să rămână unul eficient și eficace. Mulți se îngrijorează că acest registru public va rezulta în povară administrativă pentru EFSA. Și Uh, riscul este să fie scăzută eficiența. Și este o întrebare și din uh, domeniul întreprinderilor. Și apoi, în ceea ce privește independența și uh, neutralitatea studiilor științifice cu situația din laboratoare, cu situația de audit, comisia trebuie să aibă posibilitatea de a cere un studiu de verificare. Aceste lucruri apar în comunicare. Uh, Trebuie să se facă și o informare la EFSA, trebuie să existe un sistem uh, de publicare uh, și trebuie să vedem ce se întâmplă cu uh, divulgarea anumitor informații confidențiale. Sunt instituții care, care pot acționa aici pentru că și ele au activități relevante în ceea ce privește siguranța alimentară. Trebuie însă ca toți cercetătorii care participă să fie independenți. Apoi, în ceea ce privește administra- administrarea EFSA, uh, în propunere se spune că fiecare stat membru trebuie să numească un expert și un supleant, uh, dar sunt vizate și ONG-urile, de exemplu. Uh, cu privire la mandatul de 5 ani, ce se întâmplă după cei 5 ani și cu o posibilitate de prelungire? Sunt alte agenții, Agenția Europeană pentru Medicamente, um, și întrebarea este ce se întâmplă cu cercetătorii dacă rămân 5 ani acolo. Ce se întâmplă după aceea? Mi se pare că trebuie să stimulăm o mai bună recrutare a experților. Iar apoi, comunicarea de risc a fost mereu un subiect foarte important în țările de jos. E vorba de un plan pentru comunicarea de risc, ceea ce este foarte bine. Incidente precum uh, uh, comunicarea uh, nepotrivită în ceea ce privește crizele alimentare sau cu anumite pesticide arată că uh, este un instrument foarte important care trebuie utilizat pentru uh, siguranța alimentară și pentru a implica pe cetățeni în ceea ce privește produsele pe care le consumă și cât de sigure sunt. Pentru că altminteri alienăm publicul de noi ar trebui ca evaluarea riscului să fie una propice și ar trebui ca la EFSA să fie uh, prevăzut uh, o activitate specială pentru uh, comunicarea pe risc. Dar ar trebui să economisim și timp. Evaluarea riscului mi se pare că poate fi făcută mult mai repede pentru că doar astfel vom reuși să sporim încrederea în Uniunea Europeană, mai ales când e vorba de siguranța alimentară și când e vorba de controlul alimentar. Mulțumesc! Molto bine, grazie, colega Vă mulțumim, doamne Schreier. Domnul Hausling a cerut cuvânt. Si, Martin, te. Dragă Martin, ai cuvântul. <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Da, am discutat ieri uh, cu comisarul, am avut posibilitatea de a discuta despre acest subiect, iar per total, inițiativa este una bună, noi o vom susține. S-a întrerupt microfonul. Dar sunt câteva puncte pe marginea care mai trebuie să discutăm intens. Întrebarea este cât de departe se merge cu transparența? Care sunt uh, secretele de afaceri, de exemplu? Mă gândesc că pentru multe întreprinderi uh, acest lucru poate fi problematic. Ba chiar am discutat cu comisarul despre asta, am avut un schimb bilateral de opinii și el am întrebat cât de departe se merge pentru întreprinderile care, de exemplu, uh, nu au sediul în Uniunea Europeană? Cum putem să obligăm pe alții care sunt în afara Uniunii Europene să respecte regulile noastre? Decisivă este consolidarea EFSA la acest capitol. Și am văzut că avem o problemă cu uh, recrutarea de experți independenți. Mă rog, statele membre nu prea au trimis uh, experți independenți la EFSA până acum, din variate motive, dar, per total, ideea este că EFSA este prost dotată, mai ales cu mijloace financiare și dacă dincolo de asta mai trebuie să facă EFSA și o verificare independentă, atunci este foarte important ca noi să ne asigurăm că la EFSA sunt uh, dotările financiare necesare pentru toate aceste acțiuni adiționale. Per total, noi salutăm uh, acest proiect Uh, susținem comisia întru totul, dar sunt foarte multe întrebări în cel mai mic detaliu și mi se pare că e necesar să clarificăm aceste lucruri pentru a avea o decizie încă în acest mandat. Subiectul este atât de important tocmai pentru că e vizată credibilitatea și transparența politicii europene. Este un comentariu foarte relevant. În ultimii ani aceste domenii au avut foarte mult de suferit. Trebuie să facem acum o corectură și ne bucură de pe acum să avem un rezultat favorabil. Grazie, Martin. Mulțumim, Martin. Susana. Um, Susana Melio, recomandă. Um, Mulțumesc, Paolo. Per total, mi se pare că este o foarte bună legislație care ne poate ajuta să redobândim încrederea pierdută în instituțiile Uniunii Europene. O încredere care trebuie reconstruită și consolidată. Dar cum, după cum a spus Martin Hoisling și reiau uh, unul din comentariile sale, uh, cu care sunt întru totul de acord. Până la urmă, noi avem uh, câteva instituții, instituții care sunt responsabile de aceste verificări, iar ele trebuie să fie gestionate și dotate ca atare. Ne uităm la Agenția pentru Medicamente și la EFSA și facem o comparație. EMA, Agenția pentru Medicamente, are în mod absolut corect, după părerea mea, bugetul dublu, personal dublu față de EFSA. Dar mie mi se pare că noi consumăm totuși mai multe alimente decât medicamente și deci ar trebui să privim adevărul în față. Trebuie să dotăm EFSA cum trebuie, financiar și cu personal, ca să poată ea să asigure transparența necesară și ca, pentru ca noi toți să ne putem bucura de produse bune și sănătoase pe piață. Mulțumesc! Bine, grație! Vă mulțumesc foarte mult! Acum îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei de la DG Sanco. Domnul Bohor. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru ocazia de a ne exprima punctul de vedere. Sunt recunoscător pentru observațiile pozitive și pentru sprijinul uh, arătat față de această propunere. Pe scurt, aș vrea să mă refer la câteva elemente menționate de estimații eurodeputați. În primul rând, transparența și confidențialitatea informațiilor. Credem că prin această propunere am reușit să obținem un echilibru foarte bun. Știm, pe de-o parte, că trebuie să protejăm proprietatea intelectuală, inovarea și competitivitatea, deci am prezentat o listă pozitivă și asta trebuie subliniat. Deci această listă pozitivă se bazează pe practicile actuale, pe hotările judecătorești și pe o evaluare foarte aprofundată în legătură cu deciziile luate până acum în acest domeniu. Deci, în principiu, nu vor exista surprize pentru industrie. Ceea ce e de asemenea pozitiv modul în care am pregătit această propunere este faptul că acum, spre deosebire de ce s-a făcut până acum, când EFSA trebuia să stabilească regulile și să ia decizii confidențiale, această listă pozitivă e deschisă acum, e inclusă în legislație, deci toată lumea va fi informată, industria, EFSA, ONG-urile și publicul larg. Deci când vorbim despre obținerea echilibrului corect, ar trebui să ne gândim deci la aceste elemente care vor fi pe lista pozitivă și va trebui să vedem dacă mergem prea departe sau nu. Noi unii credem că am uh, obținut un echilibru corect. Și nu e vorba doar de datele legate de solicitări, e vorba de protejarea proprietății intelectuale, de confidențialitate, de um, secretul de afaceri, de reuniunile pe care le pot avea solicitanții din industrie cu EFSA atunci când își pregătesc dosarele. Acum, în ceea ce privește resursele și implicarea statelor membre, trebuie spus că, din punct de vedere proporțional, uh, se propune o creștere cu privire la EFSA. E vorba de o sporire cu 80% a bugetului EFSA și o creștere cu între 20 și 25% a personalului. Dacă e să comparăm agenția EFSA cu alte agenții, cum ar fi EMA, trebuie să ținem cont de diferența sectoarelor vizate de această agenție sau produselor pe care le evaluează. Să ne gândim la modul în care funcționează. EMA activează uh, pe bază de taxe impuse, EFSA e finanțată de la bugetul central, deci comunitar. Deci sunt aspecte diferite de care trebuie să ține cont um, atunci când se sublinează diferența dintre medicamente și alimente. Când luăm medicamente, implicit acceptăm faptul că există anumite riscuri efecte secundare, nu știu, o durere de stomac, de pildă, însă la alimente nu trebuie să nu acceptăm riscuri. Asta arată cât de mult e implicată industria în operațiunile agenției, însă toate acestea e important ca EFSA să își mențină independența. Și credem că prin includerea statelor membre în Consiliul de Director și prin numirea experților independenți de către statele membre se menține această independență. Însă, încă un aspect uh, esențial, nu doar EFSA e singur organism uh, responsabil de siguranța alimentară, deci trebuie să construim un sistem comun de va fi și răspunderea statelor membre. Și propunerea tocmai uh, această cooperare o are în vedere. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Acum le voi da din nou cuvântul, îi voi da din nou cuvântul raportoarei noastre, Karin. Ah, dacă nu aveți nimic de adăugat, foarte bine, vă mulțumesc tuturor și continuăm cu programul de astăzi. Înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi, aș vrea să urez bun venit unui grup de 24 de membri ai Fundației Prietenii Animalelor, reprezentanți uh, ai diferitelor partide politice și grupuri politice, deci sunteți oaspeții colegei noastre Hazekamp, deci vă urez bun venit. Văd că dumnea ei dorește să ia cuvântul sau cineva dorește să ia cuvântul, nu? A, era doar uh, un salut. Bine, atunci continuăm cu ordinea de zi. Următorul punct. Punctul 13. Un prim schimb de vedere în legătură cu raportul de punere în aplicare a regulamentului 1-2005 bară privind protecția animalelor în timpul transportului în interiorul și în afara Uniunii Europene. După cum știți, Comisia Agri a fost însărcinată de conferința președinților să redacteze acest raport de punere în aplicare pentru a vedea dacă au existat uh, încălcări, cazuri de proastă administrare în ceea ce privește executarea acestui, uh, punerea în aplicare acestui regulament important. Comisiile Envi și Tran au fost numite comisii um, asociate cu competențe partajate la acest raport de punere în aplicare. Această procedură implică și uh, serviciul nostru de studii parlamentare, care va publica curând un studiu în legătură cu punerea în aplicare a regulamentului privind transportul animalelor până la sfârșitul lunii septembrie. Doamna Ana Ramirez Vela, reprezentanta Oficiului Alimentar Veterinar de la DG Sante, cu sediul în Irlanda, după cum știți, și unde vom merge de altfel uh, în vizită în septembrie, noi, Comisia Agri, când vom avea o misiune în Irlanda, se află astăzi aici pentru a ne prezenta actuala situație din sector și pentru a avea acest schimb de vedere cu membrii comisiei noastre. Uh, acum îi voi da cuvântul raportorului nostru, domnul Dorman. Aveți cuvântul. Tak for ord, tak eh, formen. Kære kollega, jeg... Dragi colegi, eu am fost uh, unul din mulți semnatari pentru a avea o comisie specială de anchetă în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui regulament cu privire la transportul animalelor. Nu am reușit, mulți dintre noi am fost dezamăgiți, însă iată că acum avem șansa de a scrie un raport, de a redacta un raport de punere în aplicare la care eu sunt raportor. Aștept cu nerăbdare să îmi încep această sarcină și sper că voi uh, reuși uh, să mă achit onorabil de această sarcină importantă. Eu cred că putem redacta un raport care, într-adevăr, să analizeze această problemă de care chiar trebuie să ne ocupăm. E clar că acest regulament nu funcționează așa cum trebuie. Statele membre nu respectă regulile și nu există un follow-up, deci nimeni nu face nimic atunci când statele membre nu respectă uh, prevederile din regulamente. Ci e începutul, suntem la începutul uh, muncii noastre, uh, suntem și presați de timp, însă aș vrea să menționez acum câteva aspecte politice pe care vreau să le includ în raport și sper că mă veți ajuta și dumneavoastră pentru a avea un raport comun în numele nostru, în primul rând sacrificare la punctul de sacrificare cel mai uh, apropiat și deci la batorul cel mai apropiat. Nu cred că există un motiv valid, valabil pentru a transporta animalele pe distanțe mari. Ar fi mult mai bine să fie transportate doar carcasele. De asemenea, trebuie să transpunem, să punem uh, în aplicare regulile, însă sancționarea încălcărilor diferă mult de la o țară la membră la alta. Acum, exporturile către exterior. În 2015, Curtea de Justiție a spus că transportatorii trebuie să respecte regulile chiar și atunci când exportă în țările terțe. Multe transporturi către Turcia reprezintă o problemă. O problemă menționată adesea. Transportul de măgari, de pildă, transportat către China, de asemenea, e uh, problematic. Deci, iată câteva puncte pe care aș vrea să le includ aici. Însă există și multe alte aspecte pe care trebuie să le abordăm. Ceea ce sper eu e să uh, creăm împreună un mandat puternic pentru acest raport și așa cum am spus-o și cu alte ocazii și în alte situații, uh, Sper să existe suficient sprijin politic din partea tuturor grupurilor politice pentru ca acest uh, subiect atât de important să fie din nou pus pe um, agenda. Pentru ca statele membre și Comisia să ne asculte în sfârșit și să-și asume răspunderea în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Vă mulțumesc și acum aștept contribuțiile dumneavoastră. Mulțumesc, acum începem dezbaterea. Prima persoană, domnul Ian Hutema după care doamna Hazeca. Ian, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Da, este un subiect foarte important pentru mine. Știți prea bine că și eu uh, m-am ocupat de acest subiect. Este foarte bine pentru animalele noastre și trebuie să ce se întâmplă în timpul transportului animalelor. Sunt foarte mulți uh, transportatori binevoitori, dar nu întotdeauna reușesc să facă cum trebuie. Și am uh, văzut și imaginea dintr-un documentar despre acest subiect, despre cum regulile din Uniunea Europeană nu sunt respectate, nu există armonizare și ce se întâmplă în timpul transportului către terțele state în afara Uniunii Europene Uh, cum li se face rău uh, animalelor și cum uh, sunt prost tratate aceste animale. De mai multe ori am discutat despre acest subiect, am discutat și cu Comisarul European. Eu sunt raportor din umbră la Comisia ENVI pe acest subiect și um, pentru mine sunt vreo trei sau patru lucruri importante la acest capitol și aș dori ca ele să apară în text și voi depune amendamente. În primul rând, să vedem în ce fel reglementarea transportului intră în conflict cumva uh, deci legislația în domeniul transportului general intră în conflict cu legislația uh, transportului animalelor, pentru că sunt anumite restricții care nu merg neapărat mână în mână. Și apoi uh, este îngreunat transportul. Locurile de odihnă. Locurile de odihnă care există acum în Uniunea Europeană nu sunt suficiente mi se pare că nu este cea mai bună gestiune în acest domeniu și trebuie să o îmbunătățim. Apoi, ce se întâmplă cu spațiile de odihnă mobile? pentru că sunt uh, linii de transport și comerciale care se mai schimbă între ele uh, și în funcție de preț, de exemplu. Uh, de multe ori o rută de transport nu este întreprinsă azi, ci se așteaptă până mâine din cauza prețului. Deci sunt lucruri de care trebuie să ținem cont. Despre terțele state mi se pare că am spus deja destul și, în, în ultimul rând, trebuie să privim un pic legislația, să vedem cum putem să facem o mai bună armonizare să vedem ce se întâmplă cu sancțiunile care au fost date în anumite state membre. Există diferențe între statele membre și trebuie să existe armonizare și apoi, bineînțeles, că trebuie ca sancțiunile să fie uh, respectate, pentru că nu se poate să sufere bunii transportatori. Obiectivul este clar și este altul. Obiectivul este să avem transport al animalelor care să respecte bunăstarea animalelor. Nu trebuie uh, să ne gândim dacă e posibil sau nu. Trebuie să se întâmple și gata, așa că noi trebuie să vedem cum putem îmbunătăți situația. Mulțumesc. Bine, grație. Adesso la colega Hazekamp. Mulțumesc, dau cuvântul uh, doamnei Hazekamp. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. An de an, mai bine de 4 milioane de vaci, 31 de milioane de porci, 5 milioane de oi, 150.000 de cai și 1,4 miliarde de pui sunt uh, animale transportate pe distanțe lungi în Uniunea Europeană și, și în afara Uniunii Europene. Și de îndată ce aceste animale depășesc uh, granița Uniunii Europene, uh, sunt transportate în condiții suboptime, uh, în camioane, în, pe vase, în, avioane, în, în avioane, într-o căldură infernală, înghesuite și de multe ori lucrurile merg prost. Gândiți-vă la toate animalele din camioane care zile în șir așteaptă la frontiera Uniunii Europene într-un soare arzător. Și gândiți-vă ce se întâmplă mai aproape de noi, la uh, tra un transport recent către Kenya uh, cu animalele care au rămas blocate zile în șir pe aeroporturi din Bruxelles. Sau ce se întâmplă cu mânjii care au fost luați de lângă mamele lor, uh, supuși la un transport îndelungat, fără apă. Sau ce se întâmplă cu vacile care sunt înghesuite în avioane și care, de multe ori, gestante fiind, trebuie să uh, fete în avion. Sunt multe organizații în acest domeniu care uh, sunt foarte îngrijorate. Există Animals International, uh, animal, uh, multe organizații pentru uh, dreptul animalelor, cum ar fi Animals Angels. Sunt organizații care, de fapt, fac ceea ce nu fac inspectorii comisiei și inspectorii din domeniu. Și Acestea sunt organizațiile care rostesc adevărul. Știți, domnule președinte, nu e vorba de incidente uh, separate sau uh, incidente uh, care reprezintă excepția. Nu, e vorba de niște evenimente care se întâmplă zi de zi. Ele sunt regula și uh, sunt mulți, uh, multe persoane independente care își asumă o sarcină care trebuie să-și asume statele membre. Pe mine nu mă surprinde acest uh, lucru, pentru că de ani de zile Europa este oarbă în fața creșterii economice și în fața venitului economic economic. Și chiar dacă transportăm carnea doar în carcasă, nu ajunge, să știți, sacrificând animalul la abatorul cel mai uh, apropiat, pentru că problemele persistă. Uh, și să știți că oricum în abator animalele sunt ucise pe cale brutală. Am tot văzut cazuri și scandaluri din țările de jos, din Belgia în uh, ultima perioadă. Suferința aceasta a animalelor nu va avea un sfârșit uh, doar dacă implementăm soluțiile propuse de raportor. Este insuficient. Mie mi se pare că trebuie să implementăm un sistem uh, în agricultură, un sistem cu mai multe proteine vegetale, cu mai puțină carne și mai puțină proteină animală. Acest lucru este primordial și vreau să știu dacă raportorul este de acord cu mine. Parlamentari la nivel transpartinic au cerut o comisie de anchetă în ceea ce privește uh, transportul și inspecțiile din domeniul transportului. Este foarte clar că ne dorim asta pentru că este o realitate cruntă, o realitate cumplită și mă dezamăgește faptul că am fost sabotați. Am fost 220 care am semnat această cerere, discutăm acum acest raport și mi se pare că a fost uh, trecut totul așa pe repede înainte la comisie ca să se scape de noi. Domnul Sikierski, președintele, a jucat un rol foarte important la acest capitol. El a încercat să transmită cererea parla- uh, președintele Parlamentului European spunând că uh, ține doar de competența agri. Eu nu sunt de acord și milioane de cetățeni nu sunt de acord cu această abordare și cu această idee. Se face acum un raport de implementare, dar avem prea puțin uh, timp, prea puțină marjă de manevră, prea puțin posibilitate să organizăm audieri. Și eu cred că comisia aceasta uh, este într-o situație imposibilă. Vreau să știu cum va rezolva raportorul acest, această problemă. Și sper din tot sufletul să ca el să fi susținut uh, cererea de anchetă și să preia ideea aceasta de a avea într-adevăr o anchetă și trag și un semnal de alarmă. Știți că sunt oameni uh, care sunt pentru uh, uh care sunt oameni care sunt membri în partide ce luptă pentru drepturile animalelor. Uh, și dacă noi nu facem ceea ce așteaptă cetățenii de-a noi și dacă noi nu respectăm drepturile animalelor, știți că toți acești oameni uh, vor face tot posibilul să ajungă în Parlamentul European la anul, în așa fel încât să lupte alături de mine pentru aceste drepturi. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Hazekamp! La clar! Văd că sunteți foarte sprijinită de admiratorii dumneavoastră. Doamna Schreier Piric, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să reacționez la ceea ce a spus doamna, mea, doamna Hazekamp cu privire la alegerile ce vor fi la anul și cu privire la cine va fi ales. Știți, nu este o dezbatere politică, e o dezbatere pe conținut. Mulțumesc pentru uh, intervenția colegului meu, Ian Haitema. Uneori se fac excese și trebuie rezolvate. Nu doar la nivelul transportului de animale, ci pretutindeni. Oamenii uh, adesea greșesc și sunt greșeli care trebuie corectate. Pentru asta există măsuri. E o dezbatere care mi se pare că a început greșit, inacceptabil. Și eu m-am tot uitat cum arată lucrurile în realitate și mă uit la transportul din țările de jos și văd cum există camioane dotate optim în ceea ce privește uh, temperatura, în ceea ce privește uh, Ehm, dacă există apă sau nu. Lucrurile sunt, merg foarte bine și eu sunt mândră de asta. Mi se pare că această dezbatere începe cu ideea că totul merge super prost. Sigur că există lucruri care merg prost și trebuie corectate, dar sunt și lucruri care merg bine și trebuie subliniate ca atare. Și apoi, un alt comentariu. Discutăm despre procedura de control și despre spațiile de odihnă. Ce se întâmplă în țările de jos? Care este cea mai mare problemă? Am și eu uh, experiență în acest domeniu. Dacă nu se poate face un uh, control, um, trebuie să, um, dacă nu se poate face un control în momentul oportun, adesea există termen de așteptare. Și știți că și inspectorii uh, trebuie să se încadreze și ei în program. Și acestea sunt uh, elemente pe care trebuie să le avem în vedere când e vorba de verificările ce se fac. Și acest sistem trebuie să fie îmbunătățit în așa fel cât inspectorul să fie mai repede la fața locului. Și să știți că este un lucru care nu sunt de acord. Uh, E vorba de sacrificarea în uh, punctul cel mai apropiat. Este o activitate economică. Pentru că E vorba de situația agricultorilor. Ce se întâmplă în momentul în care trebuie să, în momentul în care ei primesc mai mulți bani de la un abator care este un pic mai îndepărtat, cu 10-15 km mai departe, dar unde sacrificarea se face condiții mai bune. Știți, acestea sunt activități economice de care agricultorii trebuie să țină cont. Și am mai spus foarte clar încă un lucru. Acestea sunt problemele care trebuie rezultate. Dar mie mi se pare că dezbaterea nu merge bine. Degeaba râzi. Uh, trebuie să-ți suport râsul acum, pentru că eu știu experiența din domeniu, am experiență la exploatația agricolă și știu foarte bine cum se face inspecția. Vine inspectorul și vede ce se întâmplă înainte de transportul înspre Germania. Și mai vine un al doilea, un al treilea inspector. Trebuie să abordăm uh, aceste probleme, așa cum spune Ian Haitema. De aici pornește problema, dar nu putem uh, să punem totul așa la oaltă. Mulțumesc. Colega Sraer. Mulțumim, doamnă Sraer. Are cuvântul acum Domnul Wright. După aceste discursuri minun, acest discurs minunat din partea PPE-ului, am primit uh, muniție suficientă în așa fel încât să intervin uh, și eu cu un contraatac. Despre țările de jos, știți care e problema pentru mine uh, ca agricultor din Austria? Că aveți producții de masă în țările de jos, importați furajele pentru că nu aveți capacitate de producție, dar uh, aș vrea să văd uh, și eu cu ochii mei uh, dacă aveți și teren suficient pentru a asigura necesarul de furaje și așa mai departe și spațiu suficient pentru animale, pentru că nu este așa, importați totul. Nu e nicio problemă, facem afaceri unii cu alții, dar n-ar trebui neapărat să facem afaceri pe suferința animalelor în Europa. Vă întreb, de partea cui sunteți aici la Comisia Agri? De partea agricultorilor sau de partea industriei agricole? De partea uh, big business cu carne? Asta este întrebarea și eu voi urmări foarte îndeaproape ca să știu cum vă poziționați. Și mă întorc acum la raport. În acest raport, din păcate, nu este vorba despre îmbunătățirea cadrului juridic. Eu sunt de la Vers. Vă dați seama că aș avea numeroase propuneri despre cum să îmbunătățim condițiile cadru în așa fel încât să transportăm cât mai puține animale și doar atunci când este absolut necesar. În acest raport este vorba dacă, despre faptul că um, se, se pune întrebarea, mă scuzați, dacă legislația în vigoare este respectată. Transportul de animale din țările de jos, din Danemarca, este într-adevăr un transport mult mai bine dotat adesea și mult mai aproape de ceea ce este prevăzut în legislație. Aveți dreptate. Dar stau în Austria pe stradă cu poliția și opresc transportul de animale. Știți ce se întâmplă acolo? Știți ce este pe drum? Asta ar trebui să analizați. Pentru că 9 din 10 camioane, așa este, respectă uh, condițiile, uh, nu, mă scuzați, 9 din 10 camioane nu respectă de fapt pe drum condițiile. Și trebuie să creăm condițiile necesare pentru a mijloci această respectare. Nu există suficientă infrastructură, nu există controle suficiente și spații de odihnă suficientă. Și ce se întâmplă în momentul în care se face o inspecție protecție cum trebuie în Austria, se află, așa că se merge pe ruta ogolitoare prin Cehia și așa mai departe până se ajunge în port în Italia. Și deci Aici uh, lipsește cooperarea, pentru că la nivel polițienesc nu există cooperare. Poate că există cooperare polițienească despre terorism, dar când e vorba de suferința animalelor, nimănui nu-i mai pasă despre asta. Noi, Parlamentul, avem o sarcină importantă aici. Să ne asigurăm, în primul rând, că legislația în vigoare este respectată și că se cooperează așa cum trebuie la nivel transfrontalier în ceea ce privește executarea de inspecții și controle. Eu sunt raportor din umbră, voi însoți cu mare drag acest subiect și mă bucură dezbaterea de pe acum. Bine, grație. Bine, vă mulțumim. Acum doamna Kadenbach. Mulțumesc foarte mult. Este, iată, un subiect care ne mișcă foarte tare. N-a mișcat în trecut doar un milion de cetățeni. Știți că a fost semnată o petiție de domnul Jorgensen, colegul nostru. Era vorba de problema transportului de 8 ore. Era o inițiativă de tipul Stop Trucks, uh, opriți camioanele. Și știu că cetățenii sunt foarte sensibili la acest subiect. Vă aduc aminte, la nivel european ne-am obligat să tratăm animalele ca fiind uh, ființe simțitoare. Deci, uh, acest element trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre. Nu, vorbesc însă nu în nume propriu, ci în numele Mariei Noișel, care nu este prezentă o să-i transmit, evident, uh, cum au decurs uh, discuțiile. I-am rugat să plasez câteva accente. Sunt subiecte deja menționate de câțiva colegi. Sunt uh, elemente pe care le consideră importante pentru raportul de implementare. Este vorba de condițiile transportului în terțe state înspre locul de sacrificare, la abator. Există încălcări flagrante ale normelor în vigoare, mai ales în ceea ce privește aprovizionarea cu apă, a camioanelor, locurile de odihnă și așa mai departe. Să ne gândim un pic la cum arată uh, lucrurile în realitate. Și noi facem naveta, nu-i așa? Ce se întâmplă în momentul în care suntem blocați undeva, nu primim apă, nu primim mâncare, este foarte cald, este incomod? Știți, este ca un zbor um, în condiții improprii. Vedem uh, ce diferență mare este când poți să mai întinzi picioarele, să primești un pahar cu apă. Este un uh, element pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere, pentru că sunt niște norme în vigoare care pot fi îmbunătățite, dar oricum ele nu sunt respectate nici așa și trebuie calculat transportul total, pentru că sunt foarte multe opriri, sunt foarte multe reîncărcări și uh, per total lucrurile nu merg bine. Așa cum au spus colegii mei, e vorba și de transportul transportul de animale, mă scuzați, nu poate fi privit separat de, cel, de restul legislației în vigoare. S-a discutat despre legislația din domeniul transportului în general, s-a discutat și despre timpul de lucru și de odihnă al conducătorilor auto. Toate lucrurile acestea merg mână în mână. Dacă există controle mai bune în transportul de animale, automat trebuie să existe un, transport, un uh, control mai bun și în ceea ce privește uh, timpul de odihnă și de condus pentru șoferi. Raportul arată că nu există sancțiuni în momentul în care nu sunt respectate uh, normele în vigoare. Inspectorii efectuează controle, însă în momentul în care ei nu, uh, în momentul în care își fac treaba, ceilalți află și prin urmare regiunea în care ei sunt activi va fi ocolită de ceilalți uh, șoferi de camioane. E reglementat și transportul până la abator și e vorba de abatorul cel mai apropiat, dar vedem că și aici este loc de mai bine. Și evident că trebuie favorizat transportul de carcase în locul transportului de, transportului de animale vii. Discutăm mereu despre această abordare care să aibă în centrul preocupării noastre sănătatea. E vorba de animale și, în momentul în care sunt transportate la abator, evident trebuie transportate în cele mai bune condiții, pentru că nu așa, există hormon de stres. Ei sunt secretați în timpul transportului, după care este afectată chiar calitatea cărnii pe care noi o consumăm, este cu efecte asupra sănătății omului pe termen lung. Deci, măcar din acest motiv să respectăm normele în vigoare și să îmbunătățim situația. Bineînțeles, în această dezbatere mai intră și uh, consumul de medicamente în rândul animalelor, ceea ce este ilegal, dar este un alt subiect. Uh, E vorba de partajarea competenței cu Envi, ar trebui să cerem o etichetare clară a cărnii cu privire la cum a fost prelucrat produsul, în așa fel încât uh, uh, să putem evita în calitate de consumator transportul inutil al animalelor, pentru că și consumatorii se pot informa. Poate că interesează de unde provine carnea, carnea care se află acum în produsele procesate pe care ei le consumă. Mulțumesc! E, e adesso... Uh, I-am ascultat pe toți colegii care au vrut să intervină. Acum îi dau cuvântul domnului Ramirez Felani de la DG Sante. Aveți cuvântul. Doamna Ramirez. Vă mulțumesc pentru ocazia de a ne exprima punctul de vedere. Salutăm acest raport. Domeniul bunăstării animalelor, transportul acestora e o prioritate pentru comisie. Și în ultimii ani am făcut mari eforturi în acest domeniu și de aceea suntem la dispoziția dumneavoastră pentru orice informație pe care o avem la dispoziție. Așa cum spuneam, eurodeputație e un uh, domeniu foarte complicat, complex, sunt implicate multe ministere și dimensiunea internațională și una din probleme e să avem informații fiabile. Comisia știe că există probleme legate de punerea în aplicare a regulamentului, însă nu e ușor, n-a fost ușor să vedem amploarea fenomenului acesta. Suntem conștienți de existența problemelor, însă uneori ne e greu să vedem lucrurile într-un context mai general. Deci să vedem cât de importante sau mai puțin importante sunt anumite probleme. Acum, referitor la ce a ce facem și ce vom face cu privire la acest regulament. În ultimii doi ani am avut un proiect specific care se referea la transportul animalelor pentru exporturi către țări din afara Uniunii și ne-am concentrat mai ales mm, pe transporturile către Turcia. Am făcut vizite în Bulgaria, în Turcia, pregătim un raport în legătură cu acest fel de transport rutier care va fi publicat peste câteva luni. Și am început de asemenea munca la uh, raporturi cu privire la animale transportate vii pe mare. În ceea ce privește transportul rutier, informațiile pe care le avem arată că există o tendință pozitivă în ceea ce privește respectarea regulamentului, însă de asemenea, există un nivel ridicat de respectare din partea transportatorilor atunci când ajung la granițele UE. Comisia a colaborat cu statele membre în ultimii 5-6 ani prin punctele naționale de contact pentru transportul animalelor și această rețea a produs multe documente importante care, deși nu au o validitate juridică, sunt utile pentru a armoniza implementarea și pentru a avea un schimb de păreri, de opinii documente în legătură cu transportul păsărilor, de pildă, document comun pe ca, cu care au fost de acord statele membre cu privire la aprobarea navelor care transportă animale vii. În noiembrie, Comisia a înființat un subgrup cu privire la transportul animalelor în cadrul platformei cu privire la bunăstarea animalelor. Acest subgrup și-a început deja activitatea și a stabilit trei domenii de competență vor veni cu rezultate înainte de sfârșitul anului. E vorba de exportul de vite, temperaturile extreme în timpul transportului și transportul animalelor tineri. Animalelor sau vițeilor înțărcați. Acum sunt acoperite aici vite, cai, um, ovine, cabaline. Acum sunt în faza de diseminare, deci se traduc diferitele documente în uh, mai multe limbi. După cum spuneam, Comisia salută acest raport. Nu vrem să intrăm în dezbaterea cu privire la faptul dacă ar trebui să recurgem la transportul pe lungă distanță sau nu animalelor vii. Avem o legislație acum care permite transportarea animalelor vii. Deci eu una nu pot hotărâ dacă e acceptabil sau nu, dacă e benefic sau nu, dacă modelul de agricultură de creștere animalelor actual e benefic sau nu. Oricum vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați dat uh, ocazia să vă spunem care este punctul nostru de vedere. Bine, vă mulțumim. Domnul Vaiț, am mai cerut cuvântul. Uh, just to add, um, uh... Vreau să adaug un singur lucru, o propunere constructivă din punctul meu de vedere. Le reamintesc colegilor și comisiei că am lansat un proiect pilot uh, bugetar în ceea ce privește abatoarele mobile. Am vorbit despre asta aici, am vorbit și în grupul, în uh, intergrupul cu privire la bunăstarea animalelor. Vreau doar să vă reamintesc și să vă rog să sprijiniți această propunere. Uh, pentru următorul mandat. Deci trebuie să analizăm aceste opțiuni de abatoare mobile care se apropie de exploatațiile agricole. Poate fi o soluție parțială pentru a reduce transportarea animalelor vii pe distanțe lungi. Deci v-aș ruga foarte mult să sprijiniți această propunere. Mult bine, grazie. Foarte bine, vă mulțumesc. Acum ultimul cuvânt îl are domnul uh, raportor, domnul Dorman. Vă mulțumesc! Din această primă discuție se vede că deja suntem de acord între noi uh, cu privire la multe aspecte. Prea anume că vrem să facem ceva în legătură cu transportul animalelor și unele din chestiuni pe care le avem, și anume că situația e diferită de la un stat la altul, cum vom, ne vom asigura că aceleași reguli sunt uh, puse în aplicare peste tot, Controlul la încărcare animalelor, deci înainte de transport aici, se procedează diferit. De asemenea, sancțiunile sunt diferite. În Danemarca, țara mea de origine, ești amendat atât ca transportator cât și ca producător dacă n-ai tratat animalele cum trebuie. Nu știu. Ca handler. Deci vrem să punem capăt unor astfel de practici. Eu aș propune ca animalele să fie sacrificate dacă sunt, tra- sunt transportate în uh, scopul sacrificării. De ce să transporti cai pentru a fi sacrificați în Italia? Îi poți sacrifica în Danemarca și transporti carcasele uh, către Italia pentru o prelucrare ulterioară. Să în același timp ar trebui să analizăm mai de aproape legislația transporturilor, deci există un conflict între legislația transporturilor și bunăstarea animalului. Dacă nu există suficiente locuri de odihnă amenajate. Eu cred că fiecare stat membru ar trebui să fie obligat să existe astfel de locuri. Fiecare stat membru trebuie să o facă. De asemenea, acei transportatori care aleg clar anumite rute pentru a evita controlele, deci trebuie cumva sancționați, dar trebuie îmbunătățite condițiile pentru animale adăparea animalelor, accesul la apă sau uh, posibilitatea pentru porci să se băieze, să se bage în mol. Deci animalele trebuie să aibă drepturi. Nu știu, mă gândesc așa, ca din perspectiva oamenilor, orice om are dreptul la o baie zilnic, nu? Uh, sau uh, temperaturile ridicate când ești blocat la frontieră cu camionul plin de animale, nu ai cum să le adăpezi, nu ai cum să le mm, scoți din camion. La ultimul Strasburg am auzit de trenul uh, de la Bruxelles către uh, Strasburg care a fost blocat pe câmp, oamenii nici n-au primit suficientă apă. Dacă erau, au primit apă doar. Dacă ar fi fost porci, nu primeau nici apă. Deci acest raport chiar ne arată că avem un proiect. Cu toții sunt de acord că trebuie făcut ceva. Asta am înțeles eu. Bineînțeles, va trebui să discutăm acum câte presiuni putem face acum nu e ceva care se definitivează aici și eu am semnat împreună cu alți colegi pentru a avea o comisie de anchetă, însă trebuie să ne facem treaba pentru a obține cel mai bun pentru animal și să nu fim opriți de faptul că se apropie alegerile, trebuie să ne continuăm eforturile în continuare oricum. Mulțumim acum raportorului, tuturor colegilor, reprezentante de la Degesante. Acum vom lua o pauză de câteva minute, deoarece vom trece la ultimul punct de pe ordinea de zi, prezentarea susținută de o reprezentant al Comisiei, de Agri, îl văd deja pe directul John Clark aici, cu privire la diferitele chestiuni comerciale de actualitate cu o dimensiune agricolă. Știți că au loc negocieri acum. Această reuniune va fi o reuniune cu ușile închise. De aceea, haideți să luăm o scurtă pauză de câteva minute pentru ca toți cei care nu au dreptul să asiste la această reuniune, precum asistenții, să părăsească această sală.